Un punct de ordine. Cine? Zuber. Doamnă președintă, vom vota trei rezoluții în regim de urgență și avem prevăzut uh, vot cu apel nominal, care va fi înregistrat. Nu putem face declarații în scris pentru a explica de ce am votat într-un fel sau altul și cred că este de neacceptat. Trebuie să modificăm regulile pentru ca deputații să poată face explicațiile de vot. Sääntöjen mukaan Urgentseissä ei ole no declaration.